lucrările ședinței noastre. In 20 seconds I will be reading the results of... Peste 20 de secunde vă voi da rezultatele. Iată rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin. Au participat 660 de deputați. 11 voturi nu au fost uh, valabile. 649 de voturi sunt corecte, majoritatea absolută este de 365 de voturi, candidații au primit voturile următoare. Roberta Angelini, 266, Isabel Durand, 259, Mihail Kaminski, 175, Silvana Cormerin, 141, Macmillan Scott, 142, Miguel Angel Martinez Martinez, 292. Rotberen Dagmar 288, domnul Rucer 276, Paul Schmidt 239, Alejo Vidal Quadras 303, Diana Wallace 274, Rainer Wieland 235. Jeśli chodzi o kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną... În ceea ce privește candidații care au uh, întrunit majoritatea absolută a voturilor, doresc să vă informez de faptul că nici un candidat nu a întrunit majoritatea absolută. 11 miejsc w ramach wyborów wiceprzewodniczących pozostaje Mm, sunt 11 posturi de vicepreședinți și aceste posturi încă sunt vacante, libere. În consecință, va trebui să organizăm cel de-al treilea tur de scrutin. Dacă nu sunt alte observații, alte comentarii, atunci vom lansa acum cel de-al treilea tur de scrutin și păstrăm același candidaturi ca cele din turul al doilea. Nie słyszę uwag. Kandydatury z drugiej strony są zatem... Văd că nu sunt comentarii. Atunci menținem aceleași candidaturi.